Uh, uh, ladies and gentlemen, uh, Dragi colegi, dați-mi voie să încep ședința. Ah, gata, ok. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile și și să fiți liniștiți. Vă rog să încetați să mai vorbiți între dumneavoastră. Testare, vot. Înțeleg că v-ați introdus uh, cardurile în sloturi. Și vă întreb, sunteți gata de trei ore de vot? Deschid votul. Uh, uh, thank you. I close the vote. I close the vote. Uh, votul s-a închis, deci test rezultat fantastic. Mulțumesc majoritatea este gata pentru o trei ore de vot. O să încheiem la ora 1. Punct de procedură, domnul Tamboran. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, dragi colegi. Având în vedere complexitatea votului uh, pe energie și numărul de puncte uh, cheie, aș cere președintele și dacă colegii sunt de acord, ca uh, la, pentru votul final pentru raport să avem o pauză de 5-10 minute pentru a putea să hotărâm, să ne consultăm, să ne facem o idee despre textul care va reieși la sfârșitul votării amendamentelor. Bun. Punctul 8. Bun, dar propun 2 sau 3 minute. Deci să fiți uh, gata să luăm o pauză, dar mult mai scurtă. De obicei e vorba de o pauză de 2-3 uh, minute. Deci să trecem la uh, prima uh, nominalizările în Consiliul de Administrație al ACER. Propunerea noastră în calitate de membri uh, plini este Romana Iordan. Va fi un vot electronic. Deschid votul. Sunt uh, prea multe voturi din partea PPE-ului. Bun. Votul s-a închis. Mulțumesc și domnul Uve eh, Lepriș ca membru supleant. Deschid votul. Votul s-a închis. Rezultat pozitiv. Votul final pentru lista candidaților și este nevoie de majoritatea membrilor Comisiei 3. Votul s-a deschis, deci pentru întreaga listă. Votul s-a închis. PPE, un vot în plus. Bun, acum e în regulă. Votul s-a închis. Bun, 55 pentru, 6 abțineri. Mulțumesc foarte mult! Este primul rezultat pozitiv. Felicitări celor doi uh, candidați numiți de pre, uh, conferința președinților. Proiect de raport în realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10%, pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020. Raportor, colegul nostru, Ericsson. Compromisul 1. Cine este pentru? împotrivă, minus 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri acceptat, adoptat. 28 pentru, împotrivă, abțineri respins. 22 pentru, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, să verificăm partea a doua. Verificăm partea a doua. Votul s-a închis. Respins. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, să verificăm 41. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Adoptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, respins. 57 pentru, împotrivă, să verificăm. 57. Deci verificăm 57. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Adoptat. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 76. Votul s-a închis. Deci 76. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 7A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 77 pentru, împotrivă. Să verificăm 77. Votul s-a deschis. Votul e închis. Respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm și 78. Verificăm electronic 78. Un membru PPE prea mult, un vot prea mult. Bun, acum votul s-a închis. Adoptat. 91 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 90 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, compromisul 9 pentru, vreți să verificăm 90? Nu, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins, probabil, dar să verificăm. Să verificăm. Verificăm 106. Un, voturi prea multe, un vot prea mult de la PP. Un vot în plus. Mulțumesc. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins compromisul 17 pentru împotrivă. Compromisul 17 pentru împotrivă abțineri adoptat. 142 pentru împotrivă abțineri respins. 149 pentru împotrivă abțineri respins, compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, amendamentul 160 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul minus 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, Amendamentul 167 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, probabil, să verificăm electronic. Deci 167 verificare electronică. Votul s-a închis. Adoptat. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 20A pentru 168, vă rog, am spus adoptat. A spus uh, respins. Deci, din nou, 168, deschid votul. E mai bine așa. Votul s-a deschis la 168. Votul s-a închis. Respins. Deci am avut dreptate. Prima dată am avut dreptate. A doua oară, compromisul 20A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 177 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 186 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 187 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul 22, verificăm 187. 187 verificare electronică. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 22 pentru. Împotrivă. Să verificăm. Să verificăm, deci, compromisul 22. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 23 pentru împotrivă, Obțineri. adoptat. Amendamentul 1 pentru, împotrivă. Să verificăm amendamentul 1. Verificăm electronic amendamentul 1. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votul final, vot electronic, electronic, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Un vot PP prea mult. Votul s-a închis. Mulțumesc. Felicitări raportorului nostru, colegului nostru, să mergem mai departe la un vot foarte lung, proiect de raport spre Uniunea Energetică Europeană, raportor Marek Iosef Grobarczyk. Point of order, Point of order colleague Grobarczyk o problemă de procedură, domnul Grobarcic. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și munca excelentă, mai ales uh, cea cu raportorii din umbră, dar vreau să subliniez faptul că pentru noi este foarte important să se respecte linia roșie uh, compromisul 67 un moment, spune vorbitorul. 20, 26B. La 26B, la 263 și 265 sunt puncte foarte importante, eh, unde este foarte important să respingem amendamentele uh, pentru că pentru ECR aceasta este linia roșie, deci noi o să fim împotriva întregului raport dacă nu se resping aceste amendamente. Vă rog să țineți cont de poziția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului raportor și domnului Turmas. De- deci, eficiența energetică este importantă pentru schimbările climatice, dar și pentru productivitatea economică și cred că ar trebui să menținem linia pe care a adoptat-o Parlamentul, să menținem acele ținte ambițioase în ceea ce privește eficiența energetică. Mulțumesc. Altcineva, domnul Tamburano? Nu cred că este locul și momentul să spunem dacă trebuie să votăm da sau nu. Eu aș evita aici uh, să uh, facem astfel de recomandări. Mulțumesc! Așadar, uh, înspre o Uniune uh, Europeană a Energiei, vreau să mulțumesc domnului raportor Grobarcic care mai mulți ani a fost membru în Parlamentul Polon, polonez. Și mai avem un coleg uh, pe care probabil îl cunoașteți și vă aduceți aminte că a fost membru în Comisia ITRE și el este membru în Parlamentul polonez în acest moment. Așadar, uh, felicitările mele, stimați colegi. Deci, amendamentul 249. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Deschid votul electronic. Am închis votul. Se respinge. 250. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 253. Pentru împotrivă, abțineri, respingem. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 252, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. NV48 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1016 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 265. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 265. Close the vote. Închid votul. Se respinge. 266. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Probabil că se va accepta. Haideți să vedem. 266 votăm. Închid votul. Se respinge. 264. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Electronic la 264. De, am închis votul. Se adoptă. Minunat. Avem două amendamente împreună, 251, 267, două amendamente identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. 400, uh, compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci 450. 450. Amendamentul 450 se respinge. Inta 21. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm la INTA 21. Deschid votul și votăm, vă rog. Închid votul. Se respinge. 285 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 297. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Probabil. Dar verificăm. 297. Votăm. Electronic. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 730 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 637 pentru împotrivă abțineri se acceptă. Și trecem la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. A, FET 2 Cine este pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. AFET 9 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. AFET 15 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic la AFET 15. Închidem votul. Se adoptăm. Compromisul 9 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 343 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. 343. Închid votul se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13b pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 13b, deci încă o dată deschid votul. Închid votul se respinge. Se respinge. A, meritat însă să verificăm electronic. 13A pentru împotrivă abțineri se adoptă. 415 cine este pentru împotrivă abțineri să verificăm electronic la amendamentul 415. Închid votul. Se respinge. 416 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. 4, uh, ă, compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 447. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, verificăm electronic la amendamentul 447. 447. Închid votul. Se adoptă. Da, a fost la limită. Amendamentul 432. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la 432. 432. Închid votul. Se respinge. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Adăugirea 1 pentru. Împotrivă abțineri. Să verificăm electronic, vă rog, la ad 1. Închid votul. Se adoptă. Adăugirea 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm încă o dată electronic. Mă iertați, spune domnul președinte. Ad 2. Închid votul. Se acceptă. Și acum urmează amendamentul 486. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să mai verificăm o dată. La 486. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 17A Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. se acceptă. 12 se adoptă, 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ia să vedem încă o dată. Inta 13. Cine este pentru? Împotriva. Trebuie să verificăm. Închidem votul. Se acceptă 16 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să mai verificăm o dată la 16, totuși deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, dar haideți să verificăm pentru AFET 10. Votăm electronic pentru AFET 10. Și încheiem votul acum. Se adoptă. 497 pentru împotrivă abțineri se acceptă. 504 pentru împotrivă abțineri se respinge. 502 pentru împotrivă abțineri se respinge. Bine, la 502 repetăm votul electronic acum. Închid votul. Se adoptă, da, ați avut dreptate. Mulțumesc. 506 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 506 Închid votul. Se acceptă. 503 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 500 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. 499 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la 499. Închidem votul. Se acceptă. 501 pentru. Împotriva. Abțineri. N-ați votat deloc. Deci, la 501, încă o dată. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 507, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La 507, verificăm. Verificăm 507. Închid votul. Se adoptă. 793 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 511. 511 pentru. Deci suntem la amendamentul 511 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. 1050 uh, pentru. Împotrivă. Verificăm la 1050. Închidem votul. se adoptă. 513 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. 515 pentru, împo pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 517 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic la 517. Verificăm 517. Închid votul. Se respinge. 519 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog, electronic la 519. Închid votul se adoptă. Acum am ajuns la compromisul 8, uh, amendamentul 516 pentru împotriva abțineri. Haideți să mai verificăm o dată. La 516 închid votul. Se acceptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 526 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 521 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 523 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic la 523 Deschid votul și închid votul. Se adoptă 529 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 569 uh, pentru, se adoptă. 573 pentru, împotrivă, se adoptă. 574 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 574. Închid votul. Se acceptă. 575 pentru. Abține, uh, pe, împotriva. Abțineri. Mai verificăm o dată și la 575. Închid votul. Se respinge 565, prima parte, pentru, împotriva, abțineri. Se acceptă a doua parte acum, împo- pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 620. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21B, pentru. Împotrivă, abțineri, verificăm electronic la compromisul 21B. Închid votul. Se respinge. 21A pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. 647 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. 647, deci. Închid votul. Se adoptă. 301 pentru împotrivă Haideți să verificăm. Verificăm la 301. Închid votul. Se acceptă. Ceea ce înseamnă că 633 partea 1 deci la 633 partea 1 votăm pentru împotrivă, abțineri. Hai să verificăm electronic 633, partea 1. Închid votul. Se adoptă 629 pentru împotrivă. Verificăm la 629. 629. Închid votul. Se adoptă. Stimați colegi, vă rog să ridicați mâna că nu văd când votați. 852, uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. La 852 verificăm. Închid votul. Se adoptă. 638. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Hai să mai verificăm o dată, că nu prea ridicați mâinile. Verificăm deci electronic la 638. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Îmi cer scuze, fac o mică pauză, dar să știți că nu beau nimic alcoolic aici. Puteți să verificați dacă vreți. Dar nu electronic. Puteți verifica numai prin vot oral. 667. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 667. Verificăm. Închid votul. Se acceptă. 654. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 669. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se, res- se acceptă. 670. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la 670. 670. I close the vote. 670. Închid votul. Rejected. 6... Respins. 672. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm din nou. Scuze. 672. Verificăm votul. Închid votul. Acceptat. 677. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm. 677. Verificăm 677. Închid votul. Aprobat. 675 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 675. Închid votul, deschid votul, se acceptă. 680 pentru, 680 pentru, împotrivă, abțineri, greu de spus, verificăm, deschid votul. Închid votul. Se acceptă. 688 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se acceptă. 684 pentru? Împotrivă? Abțineri? Acceptat. 685 pentru? Împotrivă? abține să acceptă. 1160 pentru, împotriva abține să acceptă. 1161 pentru împotrivă, abțineri, se acceptă, dar uh, haideți să-l verificăm. 1161 verificăm. Închid votul. Se acceptă. 687 cine este pentru? Împotriva, abține se acceptă. 806 pentru, împotrivă, abține se acceptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abține se acceptă. A fost acceptat. A, scuze. Mă scuzați, colegi. 806 a fost acceptat și atunci ar trebui să mergem nu la compromisul 24, ci la amendamentul 623 mai întâi. Deci, 623, amendamentul 623, cine este pentru? șase douăzeci și după 806. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. Acum mergem la amendamentul de compromis 24. Uh, am spus de vreme. Compromisul 24. Cine este uh, pentru? Uh, se acceptă. 693. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 25. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. 700 7, 727, 720, 724, partea a doua. Toate acestea sunt identice. 724, partea a doua. Așadar, în, în, votăm împreună patru amendamente. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se acceptă. 891, cine este pentru, împotriva, abțineri, acceptat. 726, cine este pentru, împotriva abțineri, este acceptat. Verificăm. 726. 726. Verificăm. Închid votul. Se acceptă. 725. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se acceptă. 561 pentru împotrivă, abțineri, se acceptă. 552 pentru, împotriva abțineri se acceptă. 550 pentru, împotriva abțineri se acceptă. 562 pentru, 562, 562 550 a fost aprobat, deci amendamentele, amendele, amendamentul 621 este caduc. Acum votăm 562. Cine este pentru, împotriva, abține, se acceptă. 563. Cine este pentru, împotrivă, 563. 563. Închid votul se respinge. 553 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 555 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. Amendamentul 732, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 732. Verificăm electronic și închid votul. Respins. 733 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 733, 733. Verificăm electronic. Închid votul. Se respinge. Compromisul 26B pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 26B, închid votul. A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, acceptat. 27. Compromisul 27. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. Șapte, nouă, zero. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă, dar haideți să verificăm. Este acceptat. Hai să verificăm. 790. Verificăm 790. Închid votul. Se acceptăm. 794. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acceptat? Compromisul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se acceptă? Amendamentul 807. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 811. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. 811. Verificăm 811. Închid votul. Se respinge. 808. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 810. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Acceptat. Envi 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Acceptat mv 28 cine este pentru, împotriva abțineri acceptat. Compromisul 30 cine este pentru, împotriva abțineri acceptat. Amendamentul 855 cine este pentru, împotriva abțineri. Verificăm. 855 închid votul. acceptat. 8, 1, 2, cine este pentru? Acceptat. 8, 5, 9, pentru împotriva, abțineri, respins. Compromisul 31 pentru împotriva abținere acceptat. Compromisul 32 pentru împotriva abținere acceptat. 881 cine este pentru împotrivă, abțineri, verificăm. 881, verificăm. 881, închid votul. Se respinge. Compromisul 33, cine este pentru, împotrivă, abțineri, s-a acceptat. Amendamentul uh, 922, cine este pentru împotrivă, verificăm. 922, verificăm 922. Închid votul. Compromisul 34. Cine este pentru, împotrivă, obținere acceptat. Pentru, împotrivă, Verificăm cu adăugirea. Verificăm votul la adăugire. Închid votul. Se acceptă. 941 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. 942 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. 971 pentru, împotrivă, Verificăm. 971. Verificăm 971. Închid votul. Acceptat. nv 38. Cine este pentru? Împotriva abțineri. nv 40. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Acceptat. 421 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 42, verificăm. Envy 42. Închid votul. Se acceptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm din nou. NV55. Deschid votul. Închid votul. Acceptat. Compromisul 39. Cine este pentru? Împotriva? Abținere? Acceptat. Cu o adăugire. Cine este pentru? Împotriva? Abținere? Acceptat. NV11. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Acceptat. NV25, cine este pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm NV25. Închid votul. Este respins. Compromisul 35 este pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. 35. Bine, era clar, dar verificăm. Deschid votul. Închid votul. Acceptat. Compromisul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Acceptat. Adăugirea 1. Pentru. Împotrivă. Abținere. Verificăm. Închid votul. Respins. Adăugirea 2 pentru, împotrivă, abține, trebuie să o verificăm de asemenea. Adăugirea 2. Închid votul. <coughs> Acceptă. se acceptă. Acum trecem la amendamentul 8, 9, 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 8, 9, 7. Închid votul. Respins. 703 cine este pentru, împotrivă, Verificăm din nou. 703. 703. Închid votul. Se acceptă. De aceasta. Este aprobat. 1119 pentru, împotriva, abțineri, acceptat. 1108, 1120 pentru, împotriva abținere acceptat. 1121, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 977, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, s-a acceptat. Treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. No, 8, opt doi prima parte. Pentru că prima parte a fost adoptată, trecem la 982. 982, prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Prima parte din 982. Închid votul. Se acceptă. Mergem la a doua, la a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. A treia parte, pentru, împotrivă, verificăm. Închid votul. Se acceptă. Acum trecem la a treia parte. Deci partea a treia este caducă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 9, 8, 3. Dragi colegi, e complicat. Vă rog uh, să avem grijă. 9, 8, 3. Închid votul. Se respinge. 975. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. 975. Închid votul. Se acceptă, așadar trecem la amendamentul 980, prima parte. 980, prima parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se acceptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. 731, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 37. Cine este pentru, împotriva, abținere, acceptată adăugirea pentru, împotrivă, abțineri, verificăm adăugirea. Vot cu apel nominal, evident, vot electronic, așadar. Verificăm. Închid votul. Se aprobă. 96 cine este pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Respins. Am fost surprins că nimeni n-a votat pentru. 1002 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 992 cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 992, verificăm 992. Închid votul se respinge. 995, cine este pentru, împotrivă, verificăm 995. Închid votul. Se respinge. 993. Cine este pentru? Împotrivă abțineri respins. 998, cine este pentru, împotrivă. Verificăm 998. Închid votul. Respins. 1003 pentru, împotrivă, abține respins. 1001 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 1001. Închid votul. Respins. 1000. Să-l verificăm. Amendamentul 1000. O mie, închid votul, respins. 999, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 994, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 997, cine este pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. 997. Verificăm 997. A votat toată lumea. Închid votul. Respins. 1004. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se acceptă. Compromisul 38, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. 1015, cine este pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm 1015. Închid votul. Se acceptă. Patru amendamente votăm împreună. 1017, 1018, 19 și 20. Patru amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. 1026. Cine este pentru? Nu? Un moment, spune președintele. Toate au fost adoptate, acceptate. Da. Scuze, 1035, dragi colegi. Dragi colegi, știu că nu mai am nicio glumă să vă spun ca să uh, ușurez uh, situația, dar acum trecem la 1035. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm. 1035. Verificăm electronic. Închid votul. Se acceptă. 1036 cine este pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. 1036. Vot electronic. 1036. Închid votul. Acceptat. Tran 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. Tran 9. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se acceptă. 1038. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Aprobat. Tran 14 este pe următoarea pagină, spune președintele. Tran 14. Sărim la Tran 14, dragi colegi. Pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. Tran 11 împotriva abțineri se acceptă, 12 cine este pentru, împotriva abțineri se acceptă, tran 10 cine este pentru, împotriva abțineri se acceptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri, îl verificăm. Dragă coleg, ții mâna ridicată tot timpul, deci nu știu pentru ce votezi. Tran 13, îl verificăm. Tran 13, votul este deschis, votul este închis. Se respinge. nv 36, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. nv 37. nv 37, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Tran 16, pentru, Împotriva abțineri, adoptat. 1048 pentru, împotrivă, să verificăm electronic. 1048. Votul s-a deschis. Vot închis. Adoptat. Tran 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 1051 și 1052 împreună sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat adăugire pentru, împotrivă, să verificăm. Verificăm adăugirea la compromisul 40. Vot închis. Respinsă. Compromisul 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Adăugirea 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, adăugirea 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, adăugirea 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 1124 pentru. Să verificăm, dacă doriți să verificăm uh, electronic adăugirea 3, putem să o facem. Bun. Verificăm electronic adăugirea 3. Verificăm adăugirea 3. Vot închis. Vot închis. Adoptată. 1124 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 42 pentru împotriva abțineri adoptat. 865 pentru împotrivă. Să verificăm 865. Vot deschis. Vot închis. Respins. NV39 pentru împotrivă. Trebuie să verificăm probabil NV39. Verificăm. Vot închis. Vă rog, colegi, să ridicați mâna. Știu că este obositor și totuși adoptat. Amendamentul 1100 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 1102 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 1106 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 1101 pentru, împotriva abțineri adoptat, 1099 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromisul 43 pentru, împotriva abțineri adoptat, 1123 pentru, împotriva abțineri respins, 1129 pentru, împotriva să verificăm 1129. Vot închis. Adoptat. 11.27 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 11.33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11.32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11.34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11.44 pentru, 11.34, verificare electronică la 11.34. Vot închis. Adoptat. 11.44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Vă rog, Uh, verificăm 11.44. Vot închis. Adoptat, în mod clar. 11.48 pentru, împotrivă, să verificăm. 11.48 Vot s-a închis. Respins. 11.49 pentru, împotrivă. Să verificăm 11.49. Sunt puncte de vedere împărțite. Închid votul adoptat de data aceasta. 11.56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11.62 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 215 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 214 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 214. Verificăm electronic 214. Votul s-a închis. Respins. Două amendamente uh, identice, 45 și 47, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 45 și 47. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 47 pentru împotrivă abțineri. Adoptat. Amendamentul 67, partea a doua. Pentru împotrivă, să verificăm electronic 67, partea a doua. Vot închis. Adoptat. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 71 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 50 pentru. Uh, în primul rând, amendamentul 82. Cine este pentru? împotriva abținere adoptat, compromisul 50 pentru, împotriva abținere adoptat, amendamentul 86 pentru, împotrivă, să verificăm. Amendamentul 86. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 51 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru împotriva abțineri, adoptat. 117 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 119 partea a doua, 109, pardon, partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, respins, Compromisul 53 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 125 pentru, împotriva abțineri adoptat. 126 pentru, împotriva abțineri adoptat. 129 pentru, împotriva abținere adoptat, 128 pentru, împotriva abținere adoptat, 130 pentru, împotriva abțineri adoptat. Dar să verificăm mai bine. 130. Verificăm 130. Vot închis. Adoptat. Compromisul 54 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 139. Nu. 138 în primul rând. 138 pentru, împotrivă. Să verificăm electronic. 138. Vot închis. Adoptat. 139 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Două amendamente împreună, 140 și 141. Pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Cele două amendamente identice, 140 și 141, verificare electronică. Vot închis. Adoptate. 146 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 142 pentru, împotrivă, să verificăm electronic, 142. Verificăm 142. Votul s-a închis. Respins. 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 144 pentru, împotrivă. Să verificăm electronic 144. 144 vot închis, respins. 147 și 148 împreună, identice, pentru, împotrivă, abțineri respinse. 149 pentru, împotrivă, abțineri respins, 174 pentru, împotrivă, abțineri respins, 176 pentru, împotrivă, abțineri respins, dar să verificăm electronic 176. Vot închis. Respins. 175 pentru. Împotrivă. Să verificăm, dar e respins. 175. Verificăm. Vot închis. E adoptat. 177 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 55 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 amendamente împreună, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Amendamentul 172 pentru împotrivă să verificăm 172. Votul s-a închis. Respins. 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 57 pentru, împotrivă. Cincizeci și șapte verificăm electronic. Vot s-a închis. Adoptat. 136 pentru, împotrivă. Să verificăm și acesta. 136. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 184 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 184. Respins. 185 pentru împotrivă. Să verificăm. 185. să verificăm. Votul s-a închis. Respins. 186 pentru. împotrivă aceeași majoritate pentru respingere. 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 188 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 189 pentru, împotrivă. Acum e oarecum diferit, e probabil acceptat. Să verificăm 189. Verificăm 189. Votul s-a închis. A adoptat. Două sute patruzeci și trei. pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 57, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58, compromisul pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 59 pentru, împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 56 pentru împotrivă abțineri adoptat. 92 pentru împotrivă abțineri adoptat. 83 pentru împotrivă abțineri adoptat. 216 pentru împotrivă. Să verificăm 216. Votul s-a închis. Adoptat. Înseamnă că trecem la compromisul 60. Pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. Amendamentul 229 pentru împotriva abțineri. adoptat, compromisul 61 pentru împotriva abțineri. adoptat, 241 pentru, împotriva abțineri adoptat, 242 pentru, împotriva abțineri respins, compromisul 62 pentru, împotriva abțineri adoptat, 246 pentru, împotrivă, să verificăm, 246. Vot S-a închis. Respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Îmi cer scuze, spune președintele. Adoptat. Întâi a fost Primul a fost respins, al doilea a fost adoptat. Amendamentul 3 și 4, identice, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 10. 12. 10 și 12 împreună sunt identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptate. Amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, să verificăm 13. Verificăm electronic amendamentul 13. Vot închis. Respins. Două amendamente împreună, 14 și 15, pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Ambele sunt adoptate. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Înțeleg că acum urmează o scurtă pauză de 2-3 minute, dragi colegi.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 Uh, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, înțeleg că suntem pregătiți pentru ultimul vot. Ultimul vot este un vot nominal, așa că vă rog să luați loc și deschid votul pentru votul final. Deschidem votul acum. Has anybody voted? A votat toată lumea. Închidem votul. 47 pentru, felicitări uh, domnului Grobacic și tuturor raportorilor din umbră și nouă tuturor de altfel, pentru că au fost multe, multe amendamente, foarte greu acest vot. Mulțumim pentru munca depusă, și trecem la ultima listă de vot de astăzi legată de uh, asigurarea transparenței, coordonării și convergenței în ceea ce privește politicile pentru taxa pe corporații în Uniune, raportor domnul Massimiliano Salini. Și începem uh, amendamentul de compromis 1 cu toate amendamentele din partea ALDE. Doamna Calas. Înțeleg că aveți un amendament oral. Da, în numele grupului ALDE vreau să propun un amendament oral la compromisul 1 să înlocuim careful evaluation cu impact assessment. Careful evaluation nu este un termen consacrat în procesul legislativ al Uniunii. Deci vrem să vorbim despre uh, punerea în, în, aplicare a acestei scheme privind uh, taxa pe corporații și așa mai departe. Aveți obiecții la acest amendament? Dacă vreți obiectați, vă rog să vă ridicați în picioare. Bun, văd că nu sunt obiecții, așadar putem vota compromisul, amendamentul de compromis împreună cu amendamentul oral introdus de doamna Cala. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. Amendamentul 13, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15, pentru. Împotrivă. Abțineri probabil se respinge, dar dacă nu ridicați mâna foarte clar, haideți să verificăm electronic. Verificăm la amendamentul 15. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru partea a doua. Partea a doua de la 31. Pentru că prima parte devine caducă. Amendamentul 31, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic la amendamentul 31, partea a doua. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri verificăm electronic la 48. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic aici, la 62. Verificăm prin vot electronic. Închid votul acum. Se respingem. 63 pe trei părți. Deci 63 prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm prima parte la 50, 63. Închid votul se adoptă. A doua parte de la 63. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 72. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 73. Pentru. Împotrivă Verificăm la 73. 73. Închid votul. Se adoptă 75 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, zic eu, dar haideți să verificăm la 75. Închid votul. se adoptă 76 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 80, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 82 pe două părți. 81 se colectează domnul președinte în două părți. Prima parte, cine este pentru împotrivă verificăm 81, partea 1. Verificăm electronic. Închid votul. Se respinge. A doua parte de la 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 83. Verificăm electronic. Închid votul. Se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 87 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și votul final. Electronic votăm pe tot documentul. Deschid votul. Închid votul. 49 de voturi pentru. Felicitările noastre raportorului. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Îmi pare foarte rău că a trebuit să vă zoresc, dar iată că am uh, reușit într-o oră și jumătate. Eram pregătiți pentru trei ore de vot. Ce să facem? Hai că mergem la masa de prânz. Commissioner here already. So, so what is now? What is now? What Colegi, let me inform you. Stimați colegi, vă informez că pe ordinea noastră de zi avem un punct foarte, foarte important, cel legat de TTIP, negocierile pentru TTIP, deci vă rog să rămâneți cu noi dacă se poate, pentru că până pe la 1 mai avem timp.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 vă rog foarte mult să ieșiți din sală cât se poate de repede și să ne lăsați să discutăm următorul punct. Domnul Turmes, vă rog mult. Me, I would like to start. Aș vrea să încep. Colegii de la S și D, vă rog. Adam, te rog să îți roți colegii să ia loc. Dragi prieteni, trecem la punctul legat de negocierile TTIP, parteneriatul transatlantic privind schimburile comerciale și investițiile și uh, îi urez bun venit domnului Petros Surmelis, uh, director de unitate pentru accesul la piață, industrie, uh, energie și materiale și materii prime. Așteptăm prezentarea în ceea ce privește a 11-a rundă de negocieri oficiale legate de TTIP, care au avut loc la Miami între 19 și 23 octombrie 2015. Vă aduc aminte că negocierile au început oficial în iulie 2013, deci după, suntem la 2 ani de negocieri și ultima rundă a avut loc la Miami, după cum vă spuneam. Aduc aminte că în afara rundelor de negociere oficiale au avut loc și uh, reuniuni informale, așa cum ne-a spus Comisia în prezentările sale. Doamna comisar Malmström s-a întâlnit cu reprezentanții Michael, cu reprezentantul Michael Froman uh, la Washington pentru a vedea care este uh, stadiul negocierilor TTIP și în octombrie 2015 Statele Unite împreună cu ONU au uh, încheiat negocierile în ceea ce privește parteneriatul transpacific, foarte important parteneriatul acesta, s-a încheiat, deci s-a finalizat acum două săptămâni și am fost informați că uh, US Trade Deal este în așteptare uh, din cauza negocierilor accelerate pe TPP, nu pe TTIP, pe TPP. Deci pe parteneriatul transpacific și spuneam că aceste negocieri în sfârșit s-au finalizat. La începutul lunii octombrie și asta deja are un efect asupra discuțiilor legate de TTIP, efectul fiind pozitiv, negativ, vom vedea pentru că pentru noi este o chestiune rămasă încă deschisă. Acum că s-a terminat cu TPP, ne aflăm în fața următoarei runde de negociere, poate pentru TTIP. Vă rog să luați cuvântul. Yes, good morning to Bună dimineața tuturor! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, pentru invitația de a vă prezenta care este ultimul stadiu de negociere privind TTIP. A, fost, uh, a avut loc a 11-a rundă, care de fapt s-a întins pe două săptămâni, deci a început în 12 octombrie Uh, și până în 19 octombrie am avut niște reuniuni la Washington și după aceea a doua săptămână într-adevăr a avut loc la Miami. Această rundă a fost o rundă bună de discuții. Uh, S-a muncit uh, pe rupte, am făcut multe progrese și s-au intensificat dezbaterile în multe domenii și aș spune că principalul element a fost legat de chestiunile de acces la piață, mai ales o, că am avut un schimb de vederi în ceea ce privește uh, acordul privind tarifele vamale cu Statele Unite. Acum ofertele uh, în acest sens au ajuns la 97, la o acoperire de 97%. Deci avem un echilibru uh, pentru că la ofertele inițiale aveam o acoperire mai puțin echilibrată. Și acum este important să ținem cont de uh, echilibrul acesta și de corectarea care de fapt s-a adus prin documentul revizuit. Mai sunt și propuneri legate de reguli specifice uh, privind produsele de origine, un lucru important, pentru că în acest fel se poate determina cum se aplică regulile preferențiale în uh, acord. Uh, al doilea pilon în ceea ce privește accesul la piață, serviciile. Acolo avem deja oferte de, de schimburi de servicii uh, pe care le-am discutat la runda anterioară, în iulie, deci acum am avut ocazia să elaborăm mai detaliat discuțiile și să avansăm cu consolidarea textului legat de servicii. Și apoi, al treilea pilon din această parte, componenta privind accesul la piață din negocierile TTIP, aceasta se leagă de achizițiile publice, un punct foarte important pentru UE, și în această rundă s-a pregătit uh, terenul pentru uh, ofertele inițiale în acest domeniu, care vor fi prezentate în februarie. Domnul președinte Buzek se referea la întâlnirea doamnei comisar Malmström cu domnul Fromen și în reuniunea respectivă uh, a avut loc o discuție și legată de ofertele de achiziții publice care să fie gata până în februarie uh, anul viitor. Deci, din nou, accesul la piață a fost uh, principalul domeniu care, pe care ne-am axat cu cei trei piloni pe care vi, uh, vi-am prezentat. Am dus discuții și legate de dimensiunea de reglementare a TTIP, și discuții privind diversele sectoare pentru care uh, pot fi discutate anexe de reglementare. Și a fost utilă discuția în sensul că am schițat care ar fi regulile aplicabile în fiecare sector. Sigur, este o discuție care de fapt nu afectează nivelul de protecție care există uh, în regulamentele respective și nici nu ne legăm de reglementare în domeniul politicilor publice. O evoluție importantă în această rundă a fost înaintarea de către UE a propunerii legate de dezvoltare durabilă deci am prezentat această parte tot în runda 11-a de negocieri și am avut o discuție exploratorie pe marginea propunerii comisiei. Deci acestea au fost subiectele pe care le-am discutat în cadrul acestei runde. Un aspect care nu a fost discutat în această rundă de negociere s-a legat de protecția investițiilor. Știți că comisia a venit cu propuneri în acest sens dar în runda aceasta propunerile noastre uh, deocamdată sunt în curs de negociere cu Parlamentul European și cu statele membre, deci uh, nu am abordat acest subiect în cursul rundei cu numărul 11. Deci aceasta este privirea de ansamblu, dacă vreți, și să punctez uh, câteva elemente specifice în două domenii care vă interesează pe dumneavoastră, IMM-urile și materiile prime. În partea legată de IMM-uri, discutăm includerea unui capitol privind IMM-urile în TTIP. Este, există un acord între UE și Statele Unite să avem un astfel de capitol și ar fi prima dată când uh, ar exista un astfel de capitol specific pentru IMM-uri. Și în cursul acestei runde am discutat două aspecte legate de capitolul cu pricina uh, dimensiunea instituțională și partajarea informațiilor uh, este vorba mai curând de cooperarea practică în, pe, piața IMM, pe piețele IMM-urilor. Uh, și uh, aici participă atât DigiGrow cât și uh, cei de la DigiCommerce. și ne gândim care ar fi structura acestui capitol pentru IMM-uri. Avem o comisie uh, care este instituită prin uh, acord și care se ocupă special de IMM-uri. Și în același timp încercăm să se asigure o interacțiune bin, bună cu celelalte părți din acord astfel încât IMM-urile să știe să Uh, beneficieze cât mai bine de pe urma celorlalte secțiuni din acord. Am făcut progrese în acest domeniu, discuțiile au fost bune, n-am finalizat textul, dar am avansat cu el și celălalt aspect, uh, partajarea informațiilor. Avem o serie de instrumente de informare care vor fi puse la punct astfel încât să avem informații detaliate Uh, în ceea ce privește IMM-urile. Toate informațiile practice, de exemplu pentru IMM-urile europene care doresc să exporte produse către Statele Unite. Uh, Discuțiile au continuat, dar deocamdată nu avem un acord de plin în ceea ce privește conținutul precis al uh, informațiilor și ce platforme să se utilizeze pentru accesul la informații pentru IMM-uri. Deci asta este o chestiune care va mai necesita dezbateri până să o finalizăm. Din partea UE, noi am dori să existe un sistem cu ghișeu unic pentru IMM-uri, one-stop shop, deci un site, un portal unde să se găsească toate informațiile necesare. And, uh... În ce privește energia și materiile prime, am avut de asemenea două zile pline de discuții pe această temă, care au acoperit toate problemele pe care le-am identificat deja în rundele anterioare. Deci a fost o discuție privind toate elementele potențiale care ar uh, putea să fie incluse în uh, partea TTIP dedicată energiei și materiilor prime. Am avut discuții detaliate de asemenea și pe chestiuni care, pe care am avut mai puțin oportunitate să le discutăm în rundele anterioare anumite elemente legate de eficiența energetică care și pe care am avut acum ocazia să le discutăm mai în detaliu. De asemenea, am discutat relația cu diferitele capitole orizontale din TTIP și acesta este un aspect important din moment ce vrem să avem un capitol specific pe energie și materii prime dar și pe toate regulile pe care le-am inclus în alte capitole ale acordului, se vor aplica și produselor uh, energetice și investițiilor în domeniul energetic. Deci legătura cu capitolele orizontale e un aspect foarte important. Cu ocazia acestor discuții de două zile am uh, repetat puternic poziția Uniunii că TTIP-ul ar trebui să includă un uh, capitol special cu prevederi legate de uh, materiile prime. Am spus că noi considerăm că acesta ar trebui să abordeze trei chestiuni. Mai întâi, restricțiile de export care există în Statele Unite pentru exporturi de uh, petrol brut și gaz și că un astfel de capitol ar trebui de asemenea să includă reguli care să prevadă un uh, cadru de reglementare competitiv pentru investiții în energie și asta ar putea fi un model care să poate fi folosit de fiecare parte în negocierile sale viitoare și ar putea servi unul din scopurile TTIP și anume să contribuie la dezvoltarea graduală de reguli globale. Statele Unite nu sunt încă în poziția de a lua o decizie politică, începește includerea unui capitol uh, specific uh, pe această temă. Au spus că o astfel de decizie ar trebui să se ia mai târziu în timpul, uh, pe măsură ce progresează negocierile. De asemenea, aș vrea să spun că Am avut această rundă de negocieri într-o perioadă în care știți că se întâmplă foarte multe lucruri și în uh, Congresul American pe chestiuni legate de energie. Uh, se discută în special câteva proiecte de legi care uh, încearcă să elimine interdicția de export a petrolului care există în Statele Unite și știți că s-a făcut uh, oarecare progrese în uh, uh, procesul legislativ. Camera Reprezentanților a, a votat, dar e un proces care încă nu s-a încheiat pentru că Senatul încă nu a progresat într-un mod similar. Un alt element pe care vreau să-l menționez se referă la activități pe care, în care noastră sunteți direct implicat. Ați fost implicat în mod direct la două săptămâni după runda noastră din Washington și anume dialogul uh, legislativ transatlantic care a avut loc pe 4 noiembrie la Washington și am uh, constatat că problemele de energie și materii prime au fost dezbătute pe larg în timpul acestui dialog transatlantic legislativ și unele discuții au avut de asemenea loc uh, uh, cu reprezentanții USDR și au fost și alte întâlniri în marja acestui dialog. S-a ridicat această chestiune. Ne bucurăm să vedem că dialogul transatlantic, uh, dialogul legislativ transatlantic a adoptat o declarație comună care susține în mod explicit un capitol dedicat pe energiei în TTIP. Evident, asta corespunde cu obiectivul nostru de negociere și e interesant să notăm faptul că adoptarea acestei declarații comune a făcut ca ideea unui capitol dedicat să capete susținere și în cercurile Congresului American. Și sigur, suntem recunoscători pentru susținerea Parlamentului și a Comisiei ITRE față de o astfel de inițiativă. Și sunt sigur că prin uh, participarea la dialogul legislativ transatlantic și prin uh, întâlnirile în marja acestui dialog, uh, membrii Parlamentului au putut vedea că e o zonă complexă și dificil de negociat cu autoritățile americane. Vreau să închei spunând câteva cuvinte despre următorii pași care trebuie făcuți. Ne așteptăm să avem următoarea ședință, următoarea întâlnire între comisarul Malmström și uh, omologul său american în decembrie și ne așteptăm ca să avem următoarea rundă de negociere anul viitor, probabil în februarie la Bruxelles. Nu s-au stabilit încă datele, dar aceast, la asta ne așteptăm. Și sigur, ideea este să ca acum pe, din partea americană, cum ați menționat, negocierile uh, pe parteneriatul transpacific s-au încheiat, va exista acum mai multă energie din partea negociatorilor uh, pentru a se concentra pe TTIP și asta ar permite mai, să se facă mai multe progrese în ce privește chestiuni de termen mediu ca să putem ajunge după aceea la faza finală a negocierilor cât mai repede cu putință, sperăm anul viitor. Asta vreau să prezint. Președintele, mulțumesc foarte mult. Am câțiva colegi pe listă. Dați-mi voie să încep, dragi colegi, prin a oferi opinia Comisiei ITRE, pentru că voi, voi da avizul Comisiei noastre ITRE către Comisia ITRE pe această problemă, vreau să încep spunând că am vizitat uh, Washingtonul săptămâna trecută în calitate de președinte al Comisiei ITRE la invitația lui Herd Apton, președintele Comisiei uh, pentru Energie și Comerț din Camera Reprezentanților și al lui Robert Lata, vicepreședinte al subcomisiei pentru comunicare și tehnologie tehnologia comunicării. Și am uh, luat parte la câteva evenimente și am vorbit, uh, am luat cuvântul o tablă, o, o masă rotundă UE America cu reprezentanța industriei uh, din ambele părți. De asemenea, am co-prezidat împreună cu Fred Apton o sesiune comună a uh, subcomisiei uh, pentru uh, energie a fost partea TL de Transatlantic Legislative dialog, dialogul legislativ transatlantic. Unii dintre noastre colegi, dragi colegi ați fost prezenți de asemenea la această ședință în Congresul American și principalul subiect pentru mine a fost deschiderea pieței, pieței, în, pieței de energie Sigur, cu excepția negocierilor TTIP, dar energia și petrolul și în special energia au fost subiectele cheie și este posibil ca după discuția mea cu doamna Mareby Waldick, uh, asistenta secretarului de stat pentru uh, surse energetice în Departamentul de Stat, foarte apropiată de președintele Obama și cu Catherine Novelis, uh, subsecretar pentru creștere economică, energie și mediu de la statul, Departamentul de Stat. Uh, am uh, înțeles că i-ar dori să prelungească procesul de emitere a licențelor de export până la 20 de luni deci, pentru companiile americane care ar dori să exporte energie și de fapt, a, acum, asta este acum situația și ar vrea să ajungă până la șase luni și nu mai puțin, șase săptămâni, mă spune, și mai puțin pentru emiterea licențelor. Și o altă idee este eliminarea completă a licențelor, cât mai curând cu putință. Și asta este probabil principala responsabilitate a Congresului și m-am întâlnit de asemenea cu unii senatori, Lisa Murkowski, președintele Comisiei de Energie și Resurse Naturale și Heidi Hadkam, un uh, membru important al uh, Comisiei pentru Securitatea Națională, Comerț Internațional și Finanțe. Câteva chestiuni despre energie. Energia, în mod specific. Am trei întrebări foarte scurte. Cum considerați că acest capitol specific legat de energie va fi privit din partea americanilor. Deci vor accepta această idee? Noi știm că noi o dorim, dar în al doilea rând, ce se așteaptă în mod realist Comisia să obțină de la Statele Unite în ce privește energia? Așadar, cum cum vedeți situația, în special în ce privește deschiderea piețelor? Noi am vrea să deschidem piețele de energie cât mai repede, adică anul viitor. Au fost discuții cu uh, subsecretarul de stat și cu alții despre deschiderea pieței, poate chiar în prima jumătate a anului viitor. Și o altă întrebare legată de uh, achizițiile publice și IMM-uri. Cele mai puternice restricții la accesul de piață sunt mai degrabă la nivel, nivelul statelor și nu la nivel federal. Cum puteți rezolva o astfel de problemă? Pentru că la nivelul statelor e mai ușor de realizat un compromis și dacă îmi permiteți și acum să dau cuvântul celorlalți colegi. Domnul Carins. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am două întrebări una este similară cu prima pe care a pus-o președintele nostru, de fapt a doua. Uh, prima e mai generală. Acum că Statele Unite au încheiat uh, negocierile pe acordul transpacific, uh, concentrarea politicienilor deci s-a disipat de pe acest acord cu, pe, cu Japonia, cu Pacificul, ar trebui să înțelegem că ea acum ar trebui să aibă libertatea de a se uh, uh, concentra pe negocierile TTIP sau, din potrivă, s-au relaxat uh, uh, în, că, în legătură cu acest subiect. Deci, acum că nu mai au alte preocupări, uh, se concentrează complet pe acest acord Uh, acordul pacific avea probleme, acea probleme legate de pierderea de locuri de muncă în Statele Unite. Cred că în cazul nostru nu, nu se aplică această situație. Și este capitolul energetic. Care sunt argumentele americanilor împotrivă? De ce să nu-l avem? Pentru noi uh, pare uh, un lucru de la sine înțeles, dar dacă americanii nu sunt angajați față de acest capitol, de ce nu sunt? Care, care sunt argumentele care îi, îi rețin? Colegul Cofold. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru că uh, pentru uh, informarea în partea Comisiei. Începește energia, mai întâi capitolul energetic. Aș vrea și eu să întreb Comisia nu în legătură cu restricțiile, ci în legătură cu regulile. Deci dacă ați putea să dați mai multe detalii în legătură cu faptul uh, cu, dacă există o înțelegere comună din partea americanilor către regulile spre care tindem în acest capitol uh, energie și materii prime. Deci stabilirea regulilor comune, asta e prima întrebare. Și în al doilea rând, uh, legat de a doua rundă pe care ați descris-o, ați spus că dezvoltarea sustenabilă, așa cum o numim noi din partea europeană, a fost discutată, dar mă întreb uh, cum va realiza sau va primi această discuție Comisia, care pentru noi uh, constituie de asemenea uh, concurență, o chestiune de concurență uh, loială. Dacă includem acest capitol, cred că ar fi interesant să știm ce, care este opinia Comisiei și, în fine, în ce privește dialogul legislativ transatlantic, e mi s-a părut important, am, am participat și eu la acest dialog și am uh, făcut o declarație comună cu partea americană referitoare la includerea acestui capitol uh, individual privind energia, dar înțeleg că există o dinamică și în Congresul american pentru că ei nu vor să accepte așa numitul uh, așa numită lege privind energia curată. Uh, din partea administrației există unele lucruri pe care administrația vrea ca Statele Unite să le facă, acționând pe schimbări climatice și pe energie. Deci e un lucru care uh, afectează discuțiile cu TTIP-ul. Cum uh, abordăm schimbările climatice și dacă există loc pentru acțiuni comune și pentru discuții privind comerțul de asemenea. Mulțumesc, stimate coleg, doamna Libner. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc în primul rând reprezentantului Comisiei pentru această prezentare și să întreb dacă am înțeles bine ați punctat subiectele care fac obiectul, uh, au făcut obiectul rundei cu numărul 11. Dar vreau să știm dacă ați uh, obținut un rezultat clar în vreun, în vreun domeniu din cele discutate. Și aș avea o întrebare și legată de cadrul de reglementare. Spuneați că ați discutat în cadrul negocierilor care ar fi sectoarele vizate de reglementare. Și vreau să ne elaborați puțin această informație. Și știu că protecția datelor nu face obiectul negocierilor, dar uh, totuși acest subiect este măcar menționat uh, în, în negocieri? Mulțumesc, domnul Cale. Mulțumesc, uh, spune domnul Kelly, și eu vreau să vă spun aprecierea pentru actualizarea informațiilor. Uh, Mă interesează situația energiei, în special uh, gazul natural uh, lichefiat, uh, GNL-ul. Aștept răspunsul la întrebările adresate de domnul Buzec. Cât cu privire, cu privire la calendar, a doua Uh, rundă va avea loc în februarie, câte runde vor avea loc și când uh, probabil se vor închide, în special având în vedere alegerile din Statele Unite. Când uh, dorim să încheiem, câte runde sunt programate și dacă sunt și alte runde posibile după aceea pentru a discuta chestiunile rămase în suspensie. Apoi salut capitolul privind IMM-ul, e un lucru nou puteți uh, să avem uh, detalii mai multe pentru că uh, dificultățile pe care le au parlamentarii cu TTIP-ul sunt comentariile negative legate de IMM-uri. Nu avem date specifice. Puteți să vă referiți la acestea și să contraargumentați aceste temeri și dacă reglementăm uh, toate acestea înseamnă că uh, IMM-urile vor uh, fi prezente, poate că s-ar putea să avem niște argumente specifice pe baza acestor informații. Mulțumesc, doamna López Bermaio. Doamna Lopez Permeo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați venit în mijlocul nostru pentru a ne informa cu privire la negocierile în curs. Nu am auzit nici o referire la sectorul automobilului un sector care este foarte interesat de acest acord, mai, mai ales având în vedere ceea ce s-a întâmplat uh, cu Volkswagen-ul. Există o concentrare puternică a acestui sector și nu trebuie ca economia noastră să fie în mâinile multinaționalelor. Ceea ce mă preocupă este sistemul de control al emisiilor. În Statele Unite uh, se pune bază pe informațiile uh, puse la dispoziție de industrie. În același timp, aș dori să știu Uh, ce se întâmplă cu recunoașterea sistem, reciprocă a sistemelor de control. În al doilea rând, aș dori să știu dacă aveți în vedere reluarea unor clauze sociale și uh, a uh, unor uh, clauze ale muncii în contractele de achiziții publice și cum veți putea garanta accesul la piața achizițiilor publice a IMM-urilor, pentru că de obicei marile întreprinderi sunt cele care domină totul. Aș vrea să vă fac o propunere, mai ales că veți face oferte în februarie. Poate că ați putea veghea la garantarea drepturilor sociale, dreptul de menținere în uh, locurile de muncă, mai ales atunci când este vorba de uh, externalizare, uh, înglobarea unor grupuri specifice în cadrul achizițiilor publice. Aș vrea să știu dacă liberalizarea sectorului energetic va însemna și o mai mare uh, deschidere um, fracturării și importului de uh, combustibil americani. Aș vrea să uh, reamintesc în marginea remarcilor făcute că în discuțiile cu Statele Unite în ceea ce privește ridicarea procedurii de um, autorizare. Nu vrem să cerem uh, o favoare Statelor Unite, ci o situație de win-win în care toată lumea să aibă de uh, câștige. Mulți republicani și democrați uh, sunt interesați în ridicarea acestei proceduri chiar anul viitor mai ales în rândul senatorilor. Am și menționat, uh, unul este din statul uh, Nord, uh, Dakota de Nord și altul din Alaska și alți senatori sunt foarte interesați în uh, deschiderea pieței și înlăturarea uh, procedurii de autorizare. Din punctul nostru de vedere, strategic, geopolitic este foarte important și, de asemenea, și din punct de vedere al prețului energiei. Uh, atât în uh, prețul energiei, atât în Statele Unite, cât și în uh, Uniunea Europeană. Asta ca să completez ceea ce ați spus. Vă rog dacă se poate să dați un răspuns uh, la uh, întrebările care v-au fost adresate. Da, vă mulțumesc că s-au făcut diferite comentarii și s-au adresat întrebări la care mă voi referi rapid. A spus dacă capitolul în ceea ce energia și materiile prime este posibil. Da, din perspectiva noastră, nu numai că este posibil, dar este și de dorit și ar fi foarte util să abordăm chiar provocările pe care le-ați enumerat, atât din punct de vedere al securității energetice și uh, competitivității, în special a industriilor energofage pentru a atenua o parte din uh, decalajul care este în costul energiei de cele două părți ale Atlanticului. Deci, la ce ne așteptăm în mod realist de la un capitol, două elemente, și anume uh, abordarea restricțiilor la export Ați uh, subliniat în prezentarea dumneavoastră o serie de mijloace care ar putea să ajute la acest lucru pentru uh, eliminarea acestor restricții, dar și convenirea unui set de reguli care, după părerea noastră, sunt necesare în domeniul energiei și materiilor prime. Motivul pentru care considerăm că acest lucru este necesar este faptul că regulile OMC nu acoperă pe deplin și în mod adecvat zona energiei, sectorul energetic, de aceea noi înșine am început într-o serie de acorduri bilaterale, bilaterale cu parteneri, cum ar fi partenerii estici, uh, Ucraina, Georgia, Moldova. Am început să elaborăm reguli specifice pentru materii prime și energie și vrem ca TTIP-ul să construiască mai departe pe astfel de rule, uh, reguli și să preia uh, un asemenea exemplu în acest domeniu. Ați uh, întrebat în legătură cu achizițiile publice și posibilitatea care există sau nu la nivel statal uh, în uh, Statele Unite, într-adevăr, ceea ce ați spus uh, este important. Achizițiile publice trebuie să fie văzute nu numai la nivel federal în Statele Unite, dar și la nivel statal al statelor americane. După cum știți, am negociat cu un partener precum Canada și am făcut eforturi deosebite pentru a acoperi achizițiile publice uh, și la nivelul provinciilor. Și cu Statele Unite uh, vom avea același obiectiv, să țintim atât nivelul federal cât și cel uh, statal. Și considerăm că este important să avem principiul tratamentului național care să se aplice uh, Uh, acesta, dacă s-ar aplica, va facilita și uh, accesul uh, IMM-urilor la piața achizițiilor publice din Statele Unite. Dar a fost o întrebare legată chiar de din acest unghi, cum IMM-urile ar putea să participe la astfel de contracte de achiziții publice și considerăm că prin acest uh, trata, uh, principiu al tratamentului național s-ar uh, facilita accesul acestora, al IMM-urilor. Apoi, în noul context cu, care este uh, creat cu, cu încheierea uh, negocierilor din parteneriatul transpacific, uh, uh, am avut o rundă foarte bună uh, de partea americană. Sperăm să vedem tot mai multe eforturi uh, din uh, partea americană și încheierea negocierilor ar putea să faciliteze un accent și mai mare pe TTIP, Asta nu înseamnă că munca de partea Statelor Unite s-a terminat, uh, pentru că uh, trebuie să se ratifice uh, acordul încheiat în Congres, dar oricum există posibilități sporite pentru a ne concentra atenția asupra TTIP-ului. A fost adresată o întrebare legată de de ce Statele Unite nu doresc Uh, să aibă un capitol IRM și ce argumente folosesc. Uh, este un uh, domeniu cu care Uh, Statele Unite nu sunt obișnuite să negocieze uh, în acordurile de uh, liber schimb. În ceea ce privește nafta, de acum 20 de ani nu au negociat dispoziții speciale, ci au încercat să abordeze chestiuni care sunt pertinente din perspectiva materiilor prime și energiei prin dispoziții orizontale. Este o abordare cu care nu suntem în dezacord, însă considerăm că pe lângă aceasta trebuie să existe și dispoziții pentru atunci sau în situația în care dispozițiile orizontale nu rezolvă toate chestiunile. Discuțiile pe care le avem cu omologii noștri americani vizează uh, com, să îi convingem uh, de utilitatea uh, necesitatea uh, elaborării unor uh, dispoziții speciale pe lângă cele de natură orizontală. Au fost adresate întrebări. legate de uh, capitolul dezvoltare durabilă și reacția, reacții, și reacția Statelor Unite Uh, reacția este deocamdată uh, limitată. Noi am prezentat uh, propunerea, deci mai degrabă partea noastră a explicat conținutul propunerii noastre. Statele Unite nu a făcut propriile propuneri, deci această rundă a avut în vedere clarificarea propunerilor um, Uniunii Europene, care este conținutul acestora. Ați vorbit și ați întrebat și despre schimbările climatice. Aici vorbim despre negocieri comerciale, însă este clar pentru noi că atunci când discutăm uh, energia și materiile prime, orice dispoziții care sunt incluse într-un astfel de capitol nu pot să submineze sub nicio formă obiectivele de uh, politică în domeniul uh, climei din potrivă, aceste dispoziții trebuie să susțină și să consolideze astfel de obiective. Dar uh, nu există o influență directă, dacă doriți, uh, a TTIP-ului asupra politicilor de schimbări climatice s-a întrebat dacă protecția datelor uh, a fost abordată în această rundă. După cum știți, uh, protecția datelor în sine nu este parte a discuțiilor și nu a fost discutată în această rundă. Ați vorbit și de sectoarele în legătură cu care am avut discuții concrete. Sunt nouă sectoare care de fapt sunt, fac obiectul discuțiilor și ar putea să uh, fac obiectul anexelor sectoriale, farmacei, utecile, dispozitivele medicale, cosmetic, cele, textilele, autovehiculele, știința, uh, tehnologia și comunicarea, uh, pesticidele și uh, uh, construcțiile. Uh, s-a pus o întrebare în legătură cu autovehiculele. Vreau să vă spun foarte clar, negocierile pe care le avem cu Statele Unite privind automobilele sunt legate de siguranță, dar nu și despre normele de emisii. Normele de emise nu au uh, făcut parte din agenda de reglementare uh, a TTIP-ului. Doamna Lopez Bermejo a întrebat despre consecințele potențiale ale liberalizării sectorului energetic prin aceste negocieri și impactul pe care îl ar avea asupra fracturării și uh, de câte ori uh, pot să fac acest schimb de opinii cu dumneavoastră, trebuie să repet acest lucru. Cred că nimic din acord nu poate să uh, intervină în drepturile suverane pe care fiecare le are parte uh, în a hotărâ sau nu dacă o serie de produse energetice uh, pot să fie explorate și exploatate. Fiecare uh, stat uh, membru al Uniunii Europene, fiecare stat american are dreptul suveran de a hotărâ dacă dorește sau nu să exploateze o resursă naturală. TTIP-ul uh, numai dacă o astfel de hotărâre este luată, asigură că nu există uh, o uh, discriminare în ceea ce privește disponibilitatea resurselor. Și Uh, am să închei cu întrebarea uh, adresată de domnul Kelly în legătură cu IMM-urile. O să stăm de vorbă bilateral pentru că nu pot să vă dau prea multe elemente acum, nu avem timpul, însă în ceea ce privește calendarul, Următoarea rundă va avea loc în februarie. Nu știm câte runde vor avea loc în total în 2016. Ceea ce este important, însă, este să facem cât mai multe progrese anul viitor. Ideal, aceste negocieri ar putea fi finalizate în timpul administrației Obama, dar, desigur, este greu de uh, prefigurat acest lucru. Uh, după cum am spus, uh, noi încercăm să facem cât mai multe progrese Uh, în uh, anul viitor, astfel încât în ultima parte a uh, lui 2016 să abordăm ultimile chestiuni rămase în discuție. Însă cred că este greu de prefigurat când vor fi încheiate aceste negocieri. Vă mulțumesc, o să mă opresc aici, domnule președinte. Este târziu să uh, începem o nouă discuție, uh, domnule uh, coleg Turmes. E târziu. Poate doar o propoziție, dacă vreți să adăugați. E vorba despre posibilitățile de a închide negocierile. Înțeleg că una dintre cerințele Connect a, să uh, eliminăm uh, restricțiile, dar nu văd niciun factor decizional uh, din America care să meargă în circumscripțiile sale și uh, să spună mândru că uh, au deschis uh, Buy American Act uh, către Europa. De, mai ales având în vedere perioada alegerilor, este foarte greu de discutat acest uh, lucru în America și cred că imaginea de ansamblu este mai importantă. Cât timp avem la dispoziție pentru a încheia, a închide negocierile? Cred că este o întrebare uh, politică și eu am uh, întrebat același lucru de câte ori m-am întâlnit cu americanii. Cum putem să uh, convingem opinia publică din Statele Unite și din Uniunea Europeană că uh, vom uh, uh încheia TTIP-ul în final? Este o chestiune foarte importantă, sunt de acord cu dumneavoastră. A fost punctul 12 de pe ordinea de zi și o să vă, uh, o să vă spun, coordonatorii au luat următoarea uh, hotărâre. Legislativul nelegislativ uh, a fost atribuit PPE-ului. Punctul 2. Comisia Ample impactul asupra uh, digitalizării roboticii și inteligenței artificiale. Colegul nostru, Mia uh, Petro Compulanatri, a fost numită uh, reprezentant al uh, ITRE în acest grup de lucru și domnul Saugardas, membru supleant. Punctul 3. Coordonatorii au luat o hotărâre în ceea ce privește lansarea inițiativei fără hârtie în Comisia ITRE din uh, ianuarie 2016. Membrii vor fi contactați uh, individual pe această temă. Este foarte important. Inițiativa fără hârtie. În două luni, în ianuarie 2016, coordonatorii au co uh, confirmat practica ITRE cu amendamentele de compromis care să fie disponibile numai în limba engleză. Sigur, puteți să protestați împotriva acestei hotărâri, dar dacă protestați, nu o să fim niciodată gata. Este foarte greu, înțeleg. Multilingvismul este important pentru toți, dar este propunerea noastră, este hotărârea coordonatorilor. Ne reluăm activitatea la ora 3 uh, cu, uh, comisie, cu ședința comună a ITRE și IMCO. Nu cred că avem punct de diverse, pentru că la punctul 14 avem o propunere pentru următoarea ședință, 30 uh, noiembrie și 1 decembrie. 30 noiembrie până la prânz, 1 decembrie dimineață și după amiază la Bruxelles. Deci ne vom întâlni în câteva uh, săptămâni la Bruxelles și la trei ședință comună ITRE-IMCO. Vă mulțumesc, ne revedem la ora 3.